Uh, so good afternoon everybody, I think. Bună ziua tuturor. Sper să, uh, să începem această sesiune. Vreau să îi salut pe membrii comisiei, precum și pe vizitatori. De asemenea, îi salut pe cei care urmăresc uh, sesiunea noastră pe internet. Uh, sper că vom avea mulți ascultători. Avem uh, un uh, aviz legislativ uh, de discutat, însă mai întâi o să discutăm pe uh, domnul Edmund uh, Stoiber, care uh, a fost uh, prim-ministru al landului Bavaria din 2007. Uh, este uh, președintele grupului la nivel înalt uh, în ceea ce este povara administrativă. A fost uh, oaspetele acestei uh, comisii și în trecut, când eu eram proaspăt președinte al acestei comisii. Vom fi una dintre comisiile responsabile pe fond în analizarea studiului de impact când am devenit președinte al Comisiei în 2009, ne-am întâlnit cu coordonatorii politici și uh, am convenit de principiu să invităm uh, Comisia de câte ori uh, există rezultate la studiul de impact. Uh, și acest lucru se întâmplă și cu secretele comerciale în această după-amiază când deschidem uh, practic procedura. Uh, asta a implicat uh, o activitate uh, Uh, prelegislativă bogată, uh, trebuie să folosim uh, competențele noastre de inițiativă politică pentru elaborarea de texte legislative și sper Comisia va urma strategia noastră. În ceea ce privește directiva privind achizițiile publice, Uh, rezultatele au fost mult mai bune din punct de vedere calitativ și am făcut o primă lectură foarte um, serioasă, dar aceasta fără să întârziem procesul prin această activitate prelegislativă. Oricum, sunt foarte încântat să vă salut uh, Domnule Stoiber, vă rog să vă adresați acestei comisii și cine va dori va putea să adreseze întrebări. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, Mă bucur că din nou sunt uh, în uh, această comisie pentru a vă vorbi. Am făcut-o cu patru ani în urmă când am vorbit despre reducerea birocrației. În comisia Barroso am avut uh, inițial doi ani de discuții și acești doi ani s-au transformat în șapte ani de discuții. S-ar putea să fie uh, ultima dată când mă adresez acestei uh, comisii, dar subiectul va fi abordat și în viitor de nenumărate ori, probabil. Uh, fac ceea ce fac pe bază voluntare, uh, două zile pe săptămână analizez diferite aspecte ale acestei probleme și am spus-o și o repet că elementul esențial care contribuie la reducerea birocrației este dimensiunea politică. acesta a luat uh, proporții. Am ascultat ceea ce au spus uh, alți președinți și de comisii și observ că comisarii vor veni după alegeri la Parlamentul European și vor vorbi și ei despre reducerea birocrației. Domnul Barnier, care este candidat din partea PPE, am fost surprins să aud cât de important este pentru domnul Barnier să reducă birocrația. Lăsându-l la o parte pe președintele Schulz, care spune uh, că trebuie să demolăm uh, această arhitectură, să recunoaștem că am făcut uh, greșeli. De asemenea, l-am ascultat pe Oli Ren, care vrea și el să vină la Parlamentul European dorește să reducă și mai mult birocrația, ca și uh, domnul Oettinger, un alt uh, înflăcărat susținător al acestei cauze și așa mai departe. Spun toate acestea pentru că oamenii acuză Uniunea Europeană spunând că este uh, o instituție sau sunt o structură birocratică. În calitate de președinte onorific al unui partid mare din uh, Germania, sunt uh, un observator al uh, scenei politice. Și cu câteva luni în, vom avea alegerile în Parlamentul european peste câteva luni și dacă o să comparăm alegerile de acum cu alegerile anterioare, o să observăm că mm, partidele anti-europene nu se bucurau de atâta susținere uh, la alegerile anterioare. În Franța, nu vreau să intru în detalii, dar în Franța, în Regatul Unit, în Olanda, în țările scandinave, Dacă uh, ne uităm uh, la uh, demonstrațiile care au loc în Italia, de pildă, trebuie să vedem ce se pregătește. Și Parlamentul European cu 25 sau poate chiar mai mult de 25% care resping uh, această structură, probabil că viitorul Parlament se va uh, confrunta cu multe provocări. Deci reducerea birocrației va duce la un grad mai mare de acceptare a Uniunii Europene în rândul uh, populației. Lăsând la o parte chestiunea monedei euro pentru moment, Cred că presiunea de reglementare tot mai mare care vine de la Bruxelles constituie o cauză importantă a uh, părerilor negative în legătură cu Uniunea Europeană. Sunt oricum surprins de faptul și sunt încântat să văd că unii consideră uh, această temă ca fiind extrem de importantă. Uh, Cred că știți care sunt uh, sondajele de opinie ale Eurobarometrului recente în Germania. 40% din cei care sunt uh, uh, întrebați care este asocierea pe care o fac Uniunea Europeană, ei spun că Uniunea Europeană este un monstru birocratic de parte de oameni. În Scandinavia, Austria, în Regatul Unit, rezultatele sunt comparabile. Și media europeană uh, este de 1 la 4 cetățeni care uh, răspund în felul acesta. Uniunea Europeană este egală uh, cu birocrația pentru ei. Și cei care spun că Uniunea Europeană creează prea multă birocrație, generează prea multă birocrație, e bine, 74% din oameni susțin această părere și asta pentru că, în ciuda faptului că Europa este tot mai importantă uh, din punct de vedere legislativ, ceea ce se întâmplă în realitate este faptul că discuțiile politice încep în statele, în statele membre după ce s-au luat deja decizii importante uh, în uh, amonte, în Parlamentul European, dar fără prea multă dezbatere publică. Uh, de aceea există o lipsă de acceptare, pentru că astfel de dezbatere ar trebui să aibă, în primul rând, loc pe plan național. Uh, și, sigur, există uh, motive pentru care legislația în domeniul mediului a siguranței alimentare trebuie întărită, însă legea europeană nu trebuie să înlocuiască legislația națională. Uh, asta însă ușurează munca și activitatea uh, companiilor. Totuși, clauza privind piața unică din tratatele europene care uh, cere alinierea legislației statelor membre uh, este interpretată și se recurge la ea mult prea mult de către uh, Comisia Europeană. Există tendința de a merge în prea multe detalii și de a interveni în mod birocratic. Însă interesele companiilor și uh, cetățenilor sunt diferite, pentru că, pe de o parte, așa cum tocmai am spus, lumea se plânge foarte mult de existența birocrației. Pe de altă parte, există noi uh, reguli, uh, oamenii cer astfel de reglementări pentru a li se îmbunătăți uh, via viața. Uh, de aceea, cei uh, membrii uh, Parlamentului European, al, uh, ai celor 28 de state membre, încerc, încearcă să îmbunătățească viața cetățenilor. După fiecare dezastru de pildă, avem nevoie de noi norme pentru a preveni astfel uh, de uh, fenomene. Apoi, uh, regulamentul financiar uh, a fost, uh, sau regulamentele financiare uh, Uh, au fost elaborate pentru că în trecut nu au fost suficiente uh, norme în acest sens. Este un lucru pe care trebuie să îl repetăm. Și anume, această tensiune care există între cei care își asumă responsabilități și care beneficiază de libertăți uh, personale și, pe de altă parte, siguranța. Regulile aduc cu ele uh, Uh, siguranță. Siguranța uh, este un lucru foarte popular și sunt convins că această tensiune este importantă. Trebuie să avem uneori curajul să lăsăm deoparte uh, regulile, să nu reglementăm lucrurile într-o măsură foarte mare, insuportabilă, pentru că uneori se întâmplă ceva și sau are loc un accident și atunci dezbaterea intelectuală trebuie să intervină înainte de a se trece la decizii politice. În, criza, în contextul crizei uh, actuale uh, în Europa, din cele 28 de state, 10 stagnează din punct de vedere economic, 10 sunt în recesiune și numai 8 state membre uh, au înregistrat creștere. Cred că reducerea birocrației poate să contribuie în mod esențial la creșterea uh, locurilor de muncă, numărului locurilor de muncă și generarea de creștere economică. Am uh, șapte ani de experiență și săptămâna trecută o, am avut un raport de țară, o țară pe care nu ați uh, uh pune-o în relație cu uh, birocrația. Mi s-a spus uh, ce se întâmplă în Cipru și managerul de proiect uh, din Cipru ne-a spus că 22% din povara administrativă uh, legată de 700 de milioane de euro uh, a fost realizată, deci s-a obținut o astfel de reducere de pildă, cât de mult trebuie să arhivezi eh, eh, anumite documente, eh, utilizarea cecurilor, de pildă, pentru plățile administrative. Astfel de aspecte au fost abordate. În grupul la nivel înalt, de la primul său mandat, în 2008-2009, acesta a fost mandatul inițial pe care l-am primit și am parcurs 13 uh, zone legislative majore și am analizat 72 de texte juridice în acest sens, care reprezentau cam 20% din legislația europeană. Am răspuns de 80% și care uh, practic uh, Uh, avea o pondere de 80% în uh, cheltuielile administrative. Asta este egal cu 124 de milioane de euro. Asta este suma despre care vorbim. Și așa cum v-am spus, e vorba de 20% din legislația europeană care generează 80% din costurile administrative administrative și sume mari de bani. Mai bine de 300 de propuneri au fost făcute. Comisia, Consiliul și Parlamentul au făcut propuneri și au adoptat măsuri care ar trebui să economisească 32,9 miliarde de uh, euro pentru companiile din uh, Europa. Deci am depășit limitele deja ambițioase ale unei reduceri cu 25% uh, a birocrației. Însă un lucru important pe care l-am uh, făcut este să recunoaștem cât de, utili, cât de utile sunt facturile electronice uh, pentru uh, calcularea TVA-ului. Ce economii mari se fac am permis țărilor mai mici să nu mai fie uh, obligate uh, să publice uh, pe hârtie uh, auditul uh, conturilor, ceea ce a dus la o uh, economie de 5 miliarde de euro. Pentru prima oară am analizat uh, implementarea legislației actuale, modul în care legislația este uh, aplicată și transpusă în uh, statele membre. Am uh, elaborat și un raport în legătură cu modul în care se poate îmbunătăți situația. Ar trebui să uh, transmitem un mesaj și anume că numai puțin de o treime din costurile administrative care uh, Uh, sunt generate de uh, legislația europeană uh, sunt cauzate de transpunerea de aplicarea inadecvată a acestei legislații în statele membre. De multe ori, statele membre sunt de, vine, de vină. Germania sau alte state nu pun în aplicare în mod corect legislația și se pot da multe exemple. De pildă, în legătură cu achizițiile publice, Lituania uh, durează 77 uh, uh, de zile alocarea unui contract de achiziții publice. În Malta durata este de 241 de zile. Apoi, aplicarea unor bune practici ar putea să ducă la economii de 40 de miliarde de dolari de euro, mă scuzați. până la sfârșitul mandatul, celui de-al doilea mandat al lui Barroso ca președinte al Comisiei, pentru prima oară am analizat uh, cât de eficient lucrează propria administrație a statelor membre și cât de încununate de succes au fost măsurile de reducere a uh, birocrației până în momentul de față. Ceea ce putem să uh, vedem, dragi colegi, în urma acestei analize, este că sunt multe persoane la Comisia Europeană care nu știu că uh, legislația nu este corect aplicată, așa cum a recunoscut-o chiar și uh, președintele Barroso. Uh, Așa cum am spus, lucrăm uh, pe baze voluntare, nu avem foarte multe resurse, dar sunt încântat de rezultate. Acum, ajungând la esența lucrurilor, din experiența mea și cred că o să mă susțineți, din prima zi, cel mai important obiectiv pe care l-am urmărit au fost nu măsurile uh, individuale, ci uh, determinarea unei noi mentalități la Bruxelles. Nu trebuie să reglementăm pe toate temele. Nu este uh, nevoie întotdeauna de o abordare beton cu legislație cu o supra-legiferare. Uh, Știi, întotdeauna dacă ți se rupe cureaua la pantaloni, trebuie să ai și niște bretele care să te susțină. Și în uh, felul ăsta poți să continui, o să rămâi cu pantalonii pe tine. Lucrurile se petrec la fel ca și uh, în această situație. Trebuie să existe, să existe niște ace de siguranță. cred că există tot felul de detalii din viața de zi cu zi care nu au nevoie de reglementări. Cât uh, de groasă trebuie să fie pizza napolitană, uh, trebuie să aibă diametru de 35 uh, de centimetri și dacă este mai mică cu 4 centimetri, atunci nu este o adevărată pizza napolitană. Și pentru asta există un întreg personal administrativ care verifică dimensiunile uh, pizzei. Astea sunt chestiunile pe care trebuie să le uh, vedem și să încercăm să renunțăm la această atitudine. În uh, Strasbourg ați auzit uh, uh, un speech al lui Barroso, Starea Uniunii, și a fost un discurs bun. Nimeni n-a căzut de pe scaun de uh, mirare, însă a apărut o schimbare în politica Uniunii Europene, ca, Europene care este importantă. Decenii la rând am luat drept bun faptul că orice reglementare europeană este văzută ca fiind bună pentru Europa. Fiecare regulament, fiecare directivă e un lucru pozitiv. Asta era până acum filozofia principiul banului. Aceasta era uh, doctrina până acum. Și uh, în momentul în care programul REFIT a văzut lumina zilei, uh, s-au schimbat lucrurile, lucruri pe care le-am tot spus de ani de zile. Pentru prima oară, Comisia Europeană a început uh, să parcurgă uh, legislația Europeană gândindu-se ce dorește să simplifice. Este o sarcină uriașă. Comisia Europeană se uh, gândește uh, să renunțe la o serie de uh, propuneri legislative atunci când este o mare opoziție uh, din partea populației. Există o gamă întreagă de propuneri care se uh, întâlnesc cu opoziția uh, publicului și acestea vor fi retrase. De pildă, reglementări uh, în legătură cu cât de alunecoase sau nu sunt uh, podelele care Da. Sunt, uh, sunt măsuri importante pe care trebuie să le susținem. Și citez uh, comisia aici. 74% din europeni sunt de părere că Uniunea Europeană generează prea multă birocrație. Este un citat cuvânt cu cuvânt din ceea ce a spus uh, domnul Barroso. Uniunea Europeană trebuie să se implici, implice uh, în viața uh, de zi cu zi și să dea dovadă de reținere în a supralegifera. Faptul că accentul cade mai mult pe cetățeanul de rând, omul de pe stradă, noul președinte al Comisiei, fie că va fi Schulz sau Juncker, nu trebuie să se culce pe lauri. Juncker și Schulz au spus că doresc să se implice în acest proiect. Sigur, asta spun, că dacă vor deveni ă, președinți ai Comisiei, vor încerca să reducă democrația, ă, birocrația. Am uh, o experiență de șapte ani în această privință și cred că trebuie să facem Comisia să-și respecte uh, promisiunea. S-au făcut o serie de pași buni, însă totuși există uh, propuneri uh, legislative care ne dau fiori. Și dacă această problemă a reducerii uh, birocrației este neglijată, dacă va fi percepută ca un uh, detaliu, atunci nu vom putea să rezolvăm problemele. Putem să rezolvăm dacă, în cele din urmă, înainte de a lua o hotărâre asupra unui text legislativ, să se realizeze un studiu de impact. Care va fi impactul asupra indivizilor și asupra uh, companiilor? Parlamentul german, de pildă, nu dă foarte multă atenție acestei idei și, de fapt, nu știu să fie multe parlamente care să o facă. Parlamentul European a analizat uh, această problemă și totuși nimic nu se va întâmpla până când uh, Consiliul nu uh, se implică. Și toate cele trei instituții europene trebuie să se asigure până la alegeri că ori de câte ori se propune un text legislativ, se face o verificare din punct de vedere al birocrației pe care o generează propunerea respectivă. Personal vorbind, i-am auzit pe mulți uh, referindu-se la mine ca un ombudsman. Și sute de oameni mi-au scris, nu numai asociații și companii, ci persoane care mi-au spus, e bine, am citit această propunere sau aceste propuneri. Uneori este vorba de probleme generale pe care le putem elimina. Cerem comisiei să uh, întreprindă ceva. Un, un german care acum locuiește în Spania mi-a scris o scrisoare de trei pagini cât de greu îi este să-și ia mașina care este înregistrată în Germania, să o ducă în Spania și să o uh, înregistreze acolo. În fiecare an 3,5 uh, milioane de uh, vehicule trebuie să fie reînmatriculate. Și asta conform uh, regulilor din uh, țara respectivă. în viitor va trebui să existe o legislație uh, europeană potrivit cărerea să se facă o uh, reînmatriculare pe baza unor reguli valabile în cele 28 de state membre. Este foarte important să fim eficienți din acest punct de vedere. Și Comisia Uh, comisia trebuie să se uh, implice. Nu vreau să fiu eu neapărat acela, însă poate să fie vorba și de un europarlamentar care are o întreagă rețea în spate și care să tragă la răspundere Comisia. Reducerea birocrației uh, presupune niște ținte obligatorii de ce nu a câștigat teren până acum în rândul populației? Nu numai pentru că uh, noi generăm uh, birocrație, ci se și uh, creează un plus de birocrație cu fiecare legislație. Așa acest lucru se întâmplă de foarte multă vreme. La comisie am uh, înțeles că uh, se cere o reducere a birocrației și acest lucru este benefic înaintea alegerilor la Parlamentul European. Parlamentul și Consiliul ar putea să se angajeze în sprijinul acestei idei de reducere a birocrației, astfel încât cetățenii europeni să capete mai multă încredere. Din experiența mea, <clears throat> Acest lucru ar trebui să se întâmple pentru că, iată, în urmă cu două luni, Parlamentul European a dat un dever de instalării de tahografe digitale uh, care să fie instalate în uh, Uh, microbuze ce fac curse scurte de sub 100 de kilometri. Ne-am chinuit uh, vreo 5 ani să implementăm această, acest proiect și este greu de înțeles oricui uh, să înțeleagă de ce ne-au trebuit, ne-a trebuit atâta timp. Deci, iată, sunt foarte multe lucruri uh, de spus și de făcut pentru chiar cele mai mici uh, decizii. Deci cred că în anumite domenii este mai bine ca Uniunea să-și exercite competențele. Statele membre au rezerve de subsidiaritate adesea în Consiliu. Statele membre simt că ar trebui să poată utiliza acest principiu fără să primejduiască achiul comunitar. Britanicii au venit cu acel raport uh, Cameron și au mers mai departe decât uh, olandezii în ceea ce privește dereglementarea. Ei vor să, iau, să aibă o abordare a la Margaret Thatcher în sensul că anumite uh, prevederi pot fi pur și simplu ignorate. Sigur că mai este loc de discuție, cunoașteți uh, contextul politic, știți că există propuneri uh, politice de modificare a tratatului, există o propunere de referendum în uh, Marea Britanie în 2017, în ceea ce mă privește, toate acest, toate aceste aspecte pot influența ceea ce facem noi în domeniul unei uh, reglementări inteligente. Aceasta cred că este cheia viitorului și este foarte importantă în lumea complicată în care trăim. Nu cred că de reglementarea a la Margaret Thatcher este soluția. Nu cred că ar funcționa. Există zone în care reglementările sunt necesare, dar trebuie să ne asigurăm că reglementările funcționează astfel încât să reprezinte cea mai mică povară posibilă. Eu sunt convins că noua Comisie Europeană va continua pe această cale și va deveni mai ambițioasă pe viitor. Este un subiect care va deveni cu atât mai important uh, în această campanie electorală. Cetățenii noștri au uh, uneori așteptări prea mari Dezbaterile din uh, Marea Britanie și din Olanda din ultima vreme arată clar că nu orice problemă din Europa este o problemă pe care Europa trebuie să o rezolve. De exemplu, nu se poate reglementa de la Bruxelles uh, dimensiunea unei pizza napolitana. Există un echilibru fragil între problemele care pot fi rezolvate de la Bruxelles și cele care trebuie reglementate pe plan local. Sper că în următorii 5 ani să facem mai multe progrese pentru că dacă nu facem asta, cred că gradul în care Uniunea este acceptată de cetățenii săi se va eroda. Gradul de, de acceptare a Uniunii se va eroda. Mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much indeed, Dr. Mulțumim, domnule Stoiber, pentru o, o foarte completă imagine a activității noastre pe care ne-ați oferit-o în legătură cu povara administrativă și noi ne-am ocupat în această comisie de câteva aspecte și m-ar interesa și cred că și colegii mei au observat uh, că unul dintre lucrurile despre care vorbeați era uh, transferul de autovehicule și înregistrarea lor Probabil că asta nu este o problemă a Comisiei, pentru că guvernele statelor membre sunt uh, total frustrate de această propunere de ultim moment și uh, e vorba de anumite <laughs> uh, taxe pe care statele membre le-ar pierde și de aceea doresc să mai negocieze. Până la urmă, dacă s-ar fi făcut aceste evaluări de impact uh, în urmă cu un an și jumătate, așa cum uh, trebuie fundamentată orice propunere a Comisiei, n-ar fi scutit de uh, cheltuirea timpului și a banilor contribuabilului. Am șase oameni pe lista vorbitorilor acum, deci probabil că o să luăm toate întrebările la un loc. Domnul Kozișnic, domnul Schwab, doamna Schneider, doamna Weiler, doamna Ruler, domnul Kreuzmann și profesorul de Couples. Dacă mai e cineva, vă rog. Deci avem reprezentate toate familiile politice și îi dau uh, cuvântul domnului Cozinec. Mulțumesc. Domnule Stoiber, ne-am întâlnit în 2009 și 2010. Eu sunt din Republica Cehă și Dumneavoastră, de la începutul prezentării, discursului dumneavoastră ne-ați spus că o să vă întrebăm de ce dedicați doar două zile pe săptămână acestei probleme. Fac parte dintr-un think tank uh, ceh care se ocupă de reducerea poverii administrative și ne întrebăm și noi de ce este important să dedicăm timp uh, acestei probleme. Pentru ca uh, statele, regiunile și Uniunea să funcționeze corect, avem nevoie de un nivel de birocrație. Și vreau să vă întreb, știm amândoi foarte bine că se pune problema cine este în fruntea administrației, autoritatea care are un mandat politic. Nu credeți că în ultimii ani discursul politic la nivelul Comisiei a fost uh, modificat oarecum, s-a schimbat? Am auzit uh, de mai multe ori, uh, l-am auzit pe domnul Barozo vorbind cu entuziasm despre lupta împotriva birocrației, iar în, ultimele, în ultimii 2, 3, 4 ani acest discurs s-a diluat pe măsură ce au apărut noi regulamente și noi prevederi birocratice. Deci v-aș întreba, n-ar trebui oare ca noua comisie să lupte cu birocrația nu doar la începutul mandatului, ci pe parcursul întregului mandat? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Stoiber. Zunächst mal möchte Domnul Stoibă, domnule Stoibă, uh, în primul rând, uh, bun venit uh, în fața comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru prezentare. Ar trebui ca ceea ce ne spuneți dumneavoastră să ne dea speranță că putem corecta lucrurile și putem să o apucăm pe calea corectă. Eu vreau să vă întreb cum ați ajuns la cifra de 25% pentru sarcina administrativă asupra uh, companiilor care poate fi uh, eliminată. Am putea să folosim această informație în campania electorală. Sigur că reducerea birocrației este o misiune politică și în grupul nostru în ultimii ani am uh, discutat de foarte multe ori acest subiect. Domnul de Campus are un uh, raport asupra uh, taxelor vamale și am încercat să găsim o soluție împreună cu celelalte grupuri politice în cazul inițiativei Barnier. Am spus și eu adesea că trebuie să ne concentrăm asupra punerii în aplicare a legislației europene legea achizițiilor publice în uh, Germania, care a fost uh, mărul discordiei între Germania și Comisie, arată cât este de important ca statele membre să pună bine în aplicare legislația europeană. Este un subiect despre care voi vorbi acasă, în numele dumneavoastră, dacă îmi permiteți, vă voi cita în legătură cu acest, uh, sub, acest subiect al uh, uh, transferului autovehiculelor. Eu provin dintr-o regiune învecinată cu Elveția și acum este interzis chiar să uh, treci cu o pizza de partea cealaltă a graniței din Germania în Elveția, pentru că se spune că nu este conformă cu standardele în vigoare. Dass wir sagen müssen, Normen, die die Wirtschaft machen, sind keine Gesetze, die man mit Bürokratie gleichsetzen darf, sondern da sollten dann solche Beispiele wie der PKW-Transfer dann her eine Vereinfachung für die Bürger blockiert haben. Und trebuie să ne dăm seama de asemenea că statele trebuie să profite de ceea ce se întâmplă pe plan fiscal. Există o întreagă serie de uh, Mulțumesc, domnule Stoiber, pentru o prezentare foarte interesantă. Sunt uh, foarte bucuroasă că v-ați referit la definiția sarcinii administrative pentru că ca reprezentantă a unui partid liberal uneori se ajunge până la eliminarea drepturilor uh, lucrătorilor uh, lucrătoarelor uh, pe durata concediului de maternitate. Uh, cred că acea reducere de 25% a uh, sarcinii administrative poate fi obținută numai, de exemplu, prin punerea în aplicare a facturării electronice. Iată argumente foarte importante pe care le putem folosi în campanie. Vreau să mă refer la ceea ce spuneați în legătură cu alerta timpurie. Din experiența noastră, care Parlament Național are cele mai bune sisteme în funcțiune? Pentru că e foarte important cum facem acest lucru pe viitor și cum ne angajăm nu doar cu Parlamentele Naționale, dar și cu cele regionale. Noastră sunteți din Bavaria, eu din Scoția. vorbim uh, despre o mai bună guvernare, guvernanță, poate că împreună putem perfecționa lucrurile. Domnul Harper a subliniat foarte elegvent faptul că e o provocare la care putem răspunde mai bine și sunt convins că putem găsi soluții. Putem, uh, n-am să mă refer la dimensiunile unei felii uh, de pizza, dar uh, putem, de exemplu, uh, adapta sistemele educaționale, precum pentru că încercăm din mai multe sisteme aflate în vigoare să creăm unul singur care să fie cel mai eficient și acest lucru se poate face prin dialog. Și vreau să vă întreb, nu în ultimul rând, care este viitorul organizației dumneavoastră? Um, ce vă propuneți pentru viitor? Pentru că ce ați făcut până acum a fost o treabă minunată. Această activitate trebuie să continue pentru că este foarte important. Ja, guten Tag auch von mir. Bună ziua, domnule Stoiber. Am să mă... Am să fiu foarte concisă, deși, deși raportul nostru a acoperit foarte multe aspecte spuneți că doriți o altă abordare. Ați dat exemple care discreditează Uniunea Europeană pe, mai bună, pe bună dreptate sau nu. Sigur că există astfel de exemple și mass media încearcă să le exploateze, dar de obicei știm că mass media încearcă să simplifice lucrurile și în Essen, de unde provin, ni s-a spus că trebuie analizată apa potabilă, dar guvernul landului nostru ne-a spus că această decizie vine de la nivel european. În această comisie noi aveam o abordare foarte pragmatică și tocmai am decis să am reușit să impunem încărcătoarele standard pentru aparatura electronică, pentru telefoane mobile. Încercând însă să facem acest lucru timp de 20 de ani, în loc să reducem birocrația, am sporit-o. Problema este una de ideologie politică. În Comisia Mediu se luptă pentru directiva privind ecodesignul. Știu din uh, perioada în care am fost în Comisia pentru Afaceri Sociale că mai sunt muncă multe de făcut. mass media germană a criticat mereu Uniunea Europeană după ce legislația a fost uh, implementată, însă toată lumea a salutat această inițiativă. Deci trebuie să ținem cont de faptul că există prejudecăți la adresa Europei. Poate că o opinie neutră ar uh, fi mai bine primită de către mass media. Pentru că dacă vorbim numai de reducerea sarcinii administrative în campanie, nu va fi suficient. E clar că avem prea mulți comisari, uh, fiecare comisar trebuie să arate ceva, trebuie să facă ceva. Iar Comisia este obligată să facă un, o evaluare de impact înainte de orice inițiativă. Dar din experiența mea, de multe ori înrăutățim lucrurile în negocierile cu Comisia pentru că venim cu sute de amendamente, mergem până la detalii foarte precise și uh, dezbaterile se, uh, negocierile se complică. Am uh, participat la negocieri tripartite privind uh, regimul achizițiilor publice și am fost șocat când uh, reprezentantul Consiliului a spus că legislație, că directiva respectivă nu poate fi uh, adoptată în uh, cadrul de timp uh, prevăzut pentru că exista o țară care bloca negocierile. Și cine bloca negocierile? Chiar Germania. Așa că în cazul directivei mm, noi n-am reușit decât să adăugăm uh, limitări. Trebuie să avem uh, repere în legătură cu nivelul de reglementare de care avem nevoie. Trebuie să avem posibilitate. Am fost uh, raportor în, pe Uh, am, am elaborat un raport în legătură cu timpul și banii necesari pentru deschiderea unei firme. În și am uh, încercat să obțin o inițiativă legislativă, însă aceasta a fost blocată la Consiliu. Deci, iată, Consiliul blochează din când în când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 în administrația națională a achiului comunitar, ceea ce trebuie făcut, care sunt consecințele la nivelul Parlamentului European, dar și în plan național. Din cele 28 de state, numai în șase există consilii de studiu de impact independente, în uh, țările de jos, în Germania, în Suedia, în Republica Cehă, de exemplu. De fapt, sunt cinci. Iar în celelalte țări, uh, situația este mult mai diferită. Aceste țări trebuie să ia mult mai multe măsuri pentru a le prinde din urmă pe celelalte. Europa este mult prea heterogenă și nu se pune accentul destul de bine uh, în plan național pe reducerea poverii administrative va trebui discutat despre acest lucru, va trebui organizat un schimb de păreri cu opinia publică și cred că aceasta este partea cea mai dificilă. De obicei se prezintă rezultatele acestor evaluări de impact, dar se omit și multe aspecte. Mulțumesc pentru atenție. Pardon. Well, uh, Dr. Stoiber, thank you very much indeed for what will... Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ați dat curs acestei ultime invitații în cadrul acestei comisii. Uh, să sperăm că raportul final de pe 16 octombrie va fi la fel de colorat și de cuprinzător uh, ca acesta. Mulțumesc uh, că ne-ați prezentat pe scurt activitatea dumneavoastră. Suntem bucuroși că puneți a pasiune și a energie în abordarea acestei teme și uh, sperăm să vă implicați și în viitor. Vă mulțumesc, că a fost o plăcere să vă avem în mijlocul nostru. So, ladies and gentlemen, um, as you can see, we had a lively session. După cum uh, uh, vedeți, uh, avem o zi încărcată. Rosa Cerny a fost la o filmare în această după-amiază și arată extraordinar, foarte fotogenică. Avem câteva voturi uh, scurte în această după-amiază. Vreau să vă reamintesc tuturor că de la votul în plenară uh, săptămâna trecută uh, toate voturile electronice vor fi voturi cu apel nominal, deci numele dumneavoastră va fi înregistrat la votul final, iar uh, rezultatul votului prin apel nominal va fi publicat uh, în procesul verbal. Asta conform noi proceduri. Asta este adevărata uh, schimbare în procedură sau s-a procedat întotdeauna așa? Nu. Am făcut la sfârșitul fiecărui vot uh, un vot electronic pentru a vedea care este majoritatea. Însă, de acum încolo, se va face, așa cum am spus, la finalul textului legislativ, la finalul votului, uh, se va, face, se va trece la un vot cu apel nominal care va fi consemnat în procesul verbal. Deci, în primul rând, domnul Juvin, raportorul nostru, nu este aici. Am vrut să vă propun uh, în numele său. Am distribuit tuturor membrilor și coordonatorii, știu acest lucru. Sunteți invitați să aprobați un corigendum uh, în ceea ce fește atribuirea contractelor de concesiune. Nu am să intru în detalii pentru că aveți detaliile în fața dumneavoastră. S-a discutat uh, în amănunt, în amănunt cu Uh, raportorul și cu uh, raportorii din umbră. Acest corigendum este necesar pentru ca toate anexele uh, să includă trimiterile corespunzătoare. Votăm electronic acest și vot cu apel nominal. S-a închis votul. Adoptat cu 32 pentru și un vot împotrivă. nu ai uh, cartela de vot, poți să ne spui cum ai votat. Nu funcționează? Schimbă-ți locul. Dar oricum o să înregistrăm votul prin ridicarea uh, mâinii. Nici uh, consola de vot ta nu a funcționat? Cartele care nu mai funcționează? Uh, echipamentele de vot nu au fost uh, folosite de ceva vreme, sunt cam uh, ruginite. Trecem acum la votul pe marginea raportului domnului Corea de Campos, asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie. Am discutat amendamentele ieri. Nu cred că sunt probleme majore, așa încât uh, să trecem uh, direct la vot, dacă domnul profesor uh, este de acord. Amendamentul 42. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul, 4, amendamentul 6 devine caduc. 43. Pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Adoptat. 44. Pentru, împotrivă, respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, res, ă, adoptat. 46. Pentru, împotrivă, adoptat. 47. Pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, adoptat în mod clar așa încât trecem acum la amendamentul 9 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat, 50 al domnului Schmidt pentru, împotrivă, respins, amendamentul 10 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat, 51 cu un vot uh, oral, un amendament oral al domnului Schmidt, se acceptă? Da. Deci supun la vot amendamentul 51. Cine este pentru? Cu amendamentul oral împotrivă, adoptat. Amendamentul 11 devine caduc. Amendamentul 12 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 13 al raportorului pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 52 uh, îl votăm pentru, pentru că 51 a fost adoptat, deci pentru, împotrivă, adoptat. 53 pentru, împotrivă, adoptat 54 pentru, împotrivă, adoptat 14 pentru, împotrivă, adoptat amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, adoptat. Și trecem la 57 al domnului Fox pentru, împotrivă, adoptat 59 pentru, împotrivă, adoptat 60 pentru, împotrivă, adoptat 62 pentru împotrivă adoptat, 15 pentru împotrivă adoptat. Trecem la 72 pentru că toate celelalte au fost retrase. 72 pentru împotrivă respins. Amendamentul compromis 5 pentru împotrivă adoptat, 74 al domnului Ros pentru, împotrivă adoptat, 78 al domnului Ros pentru, împotrivă adoptat, 77 al domnului Schmidt ca, un, ca o adăugire pentru, împotrivă adoptat, compromisul 6 pentru, împotrivă adoptat, amendamentul 54 al Amendamentul 84 corectează președintele domnului Schmidt cu un amendament oral pentru împotrivă, adoptat în mod clar. 17 devine caduc, 18 pentru împotrivă, adoptat, 19 pentru împotrivă, adoptat, 20 pentru împotrivă, adoptat, 86 Mi s-a explicat uh, amendamentul 86 care este legat de uh, amendamente ulterioare. Deci cine este pentru 86 al domnului Schmidt? Împotrivă? Respins, deci nu mai aveți nevoie de explicații. Am uh, economisit ceva timp în felul ăsta. 21 și 87 la oaltă pentru, împotrivă, adoptate. Amendamentul compromis 7 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 8 pentru, cu amendamentul 96, deci împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat în mod clar. Include, sigur, și amendamentul oral. Amendamentul compromis 9 pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 25 al raportorului pentru împotrivă adoptat, 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 99 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 100 devine caduc, 28 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 101 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 103, 104 și 105 se votează în bloc pentru, împotrivă, adoptat. 106 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, adoptat 32 ca o adăugire pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, adoptat 33 devine caduc. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 1 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 36 ca o adăugire pentru, împotrivă, adoptat 37 ca o altă adăugire pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, adoptat. Trecem acum la un vot cu apel nominal pe raportul final s-a deschis votul, vot cu apel nominal așadar. 35 au votat, adoptat cu 34 voturi pentru și unul împotrivă. Și rezultatul votului cu apel nominal va fi adăugat la procesul verbal. Trecem acum la următorul mandat, Comisia privind uh, piața internă. Nu, mai avem un vot. Bun. Mai avem un vot în această după-amiază. În ce privește simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, și o să îl invit pe raportor să explice contextul acestui vot. Dar, în general, sunteți rugați să adoptați uh, în, printr-un singur vot cele 106 amendamente care sunt uh, rodul discuțiilor uh, în comisiile tehnice cu Comisia. Consiliul nu negociază în continuare, de aceea am hotărât să înglobăm toate amendamentele existente în uh, propunere. Consiliul nu poate să mai dea înapoi când, la următorul mandat. Domnul Mandels. Trebuie să avem un singur uh, vot pe pachet. Toți raportorii din umbră, inclusiv raportorul, au fost dezamăgiți de scrisoarea Consiliului că nu doreau niciun fel de negocieri ulterioare pentru că vreau să aibă întâi o evaluare de impact. Acest lucru a fost hotărât de uh, miniștrii de finanțe și nu de Uh, miniștrii de transport. Uh, domnul Schäuble a uh, spus că este una dintre cele mai frustrante teme din Europa și dacă Consiliul nu dorește să mai negocieze, este păcat. Cred că toată lumea poate să susțină un vot unic ca să avem un acord în primă lectură și sper, domnule președinte, că vom putea face o declarație uh, Uh, răspicată în uh, plenară în aprilie când vom vota pe acest uh, raport pentru a arăta că Consiliul chiar nu acționează în favoarea Uniunii Europene. Este doar o primă lectură. Nu este un acord în primă lectură pentru că Consiliul nu a mai negociat. Deci este o primă lectură doar. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor, Comisiei, tot, tuturor celor care au muncit din greu. Cred că am fost uh, foarte aproape de uh, rezultat, de o, uh, o primă uh, lectură. Acest lucru a fost uh, dezamăgitor și voi face această declarație în plenară pentru a arăta că Parlamentul uh, Uh, dorește uh, să meargă uh, mai departe, să facă progrese în Europa și Consiliul se opune. Raportorii din umbră? Doamna Eine Verständnisfrage, weil das doch ein unübliches Verfahren ist. Aceasta nu este o procedură obișnuită și n-am știut dinainte deci ar trebui planificate aceste lucruri, pentru că vreau să știu care sunt implicațiile. Avem amendamente foarte bune, le-am adoptat în comisie și domnul Mandelson a făcut o treabă foarte bună, dar acum se pare că, mi se pare că votăm o serie de amendamente care reprezintă amendam, uh, compromisuri cu Consiliul și vreau să știu, vreau să am timp să analizez implicațiile uh, la modul general și la modul uh, foarte particular pentru a ști unde stăm la viitoarele negocieri cu Consiliul. Ați putea să-mi spuneți pe ce bază se vor deschide aceste negocieri cu Consiliul? se vor baza pe ceea ce votăm acum aici. Este posibil să redeschidem întregul pachet sau nu? Eu nu înțeleg. Poate ar fi mai bine să avem un aviz din partea următorului Parlament și să facem asta pe durata următorului mandat. Așa că vă rog să clarificați ce se întâmplă aici și să clarificați și toate implicațiile. Evelyn, am avut de ales fie să votăm pentru rezultatul pe care l-am avut la IMCO și să mergem cu el în uh, plenară la prima lectură. Ne-am gândit, gândind în cadrul negocierilor uh, informale cu Consiliul să facem acest lucru și pe urmă ne-am gândit că ar fi poate mai bine ca în momentul în care finalizăm negocierile să arătăm că suntem uh, dispuși să ajungem la un compromis cu Consiliul. Acesta este compromisul pe care îl votăm acum. Iar raportorii din umbră au convenit să avem aceeași poziție pe parcursul trialogului iar apoi să fixăm poziția Parlamentului, să nu mai negociem nimic în plus față de ce am obținut. Deci asta facem și sper că atunci când Comisia își va finaliza evaluarea de impact, se va vedea că nu există impact fiscal, pentru că de fapt asta e problema. Noi am menționat foarte clar în uh, poziția noastră că nu ne dorim un impact asupra sistemului fiscal pentru că nu ține de competența noastră. Acest lucru este clar, dar chiar și așa ministrii, mai ales ministrul uh, german de finanțe, n-a vrut, n-a fost de acord pentru că a spus că trebuie să iasă întâi evaluarea de impact a comisiei. Uh, pentru asta va trebui să mai așteptăm încă șase luni. Dar sper că cu această poziție, dacă evaluarea de impact va fi gata, Consiliul va putea să accepte poziția noastră. Pentru că deja a acceptat-o, practic, negocierile finalizate. Este păcat că n-am reușit să terminăm. Am lucrat foarte mult la acest dosar și e păcat că nu putem finaliza în acest mandat, dar o să-l finalizăm la începutul următorului mandat. Sper că Consiliul Bine, oficial nu pot spune că accept uh, această poziție. Au discutat documentul pe patru coloane și a, au acceptat ceea ce am convenit. Uh, nu este practic un acord, însă cel puțin uh, arătăm, s-a arătat acolo că s-au încheiat negocierile tripartite și putem să batem palma peste șase luni când va fi gata evaluarea de impact. cred că uh, ar trebui să-i ascultăm și pe ceilalți raportori din umbră. Cred că trebuie să ne asigurăm, Evelin, că uh, avem deja compromisurile convenite cu raportorii din umbră pentru a reflecta ce am făcut până acum. Nu este un acord cu Consiliul, este un acord între noi. Adică ar trebui să fie clar, sigur, că Îmi dau seama ce te preocupă, Evelyn, dar și, și noi putem să mergem la plenară și să spunem, uh, am fost atât de aproape de un acord, dar uite, statele membre doreau o evaluare de impact și au blocat totul. Deci, ceea ce votăm acum este un uh, set de compromisuri la care am ajuns între noi. Perhaps in a nutshell, perhaps in a nutshell. Da, poate foarte pe scurt. E vorba de faptul că ne-am decis să reflectăm, să punem pe hârtie ceea ce ne dorim și cred că asta se aștepta de la noi. Uneori și eu cred că este nevoie să arătăm că sprijinim Uniunea Europeană. Acum uh, avem, uh, ne-am făcut treaba pe partea legislativă, e vorba de un compromis între raportorii din umbră și cred și eu că în negocierile cu Consiliu am uh, perceput faptul că și ei acceptă acest regulament. Cred că în felul ăsta am dat un semnal puternic în plenară. Nu-mi place nici teatrul, nici circul, dar parcă îi văd pe verzi uh, cu pancartele lor și poate că întregul Parlament ar trebui să facă asta pentru a arăta că nu suntem de acord cu comportamentul Consiliului. Poate ne-ar da și la televizor. Vreau să spun că eu m-am opus unui element din această propunere care uh, nu va trece ușor uh, cu cetățenii noștri. E vorba de plăcuțele de matriculare standardizate și colorate. Nici eu nu sunt pentru această prevedere și voi vota împotrivă personal. Dar pentru că nu votez astăzi, am să vă sprijin poziția. Bun. Cred că trebuie să fie foarte clar legătură cu acel compromis. Plăcuțele de matriculare. Aici este vorba doar de o evaluare și nu de un acord. E vorba de un compromis la care s-a ajuns și nu, în niciun caz nu va fi vorba de plăcuțe de matriculare europeană. Da, acest lucru se menționează într-un considerent. Bun, deci haideți să votăm uh, propunerea actualizată cu compromisurile. Votăm, votul este deschis. Vot cu apel nominal. A votat toată lumea? Closed. Votul este închis. 24 de voturi pentru, 4 împotrivă. Propunerea se aprobă. Mulțumesc. Iar acum trecem la ultima propunere legislativă la care încă mai lucrăm. Doamna Comi este raportor. Și vom uh, asista la o prezentare din partea Comisiei a acestei propuneri. Este vorba de o propunere legislativă în legătură cu secretul comercial. După acest punct de pe ordinea de zi vom, discut, vom uh, avea întâlnirea coordonatorilor. Acum vreau să știu cine va lua cuvântul din partea Comisiei, doamna Fernand, domnul Fernandez, mă scuzați. Aici v-au trecut ca doamna Fernandez, îmi pare rău. Veți face o scurtă prezentare a propunerii, cred, dar vreau să o invit pe doamna Comi ca raportor pentru avizul către Comisia de Afaceri Juridice să ne spună și ea câteva cuvinte, să ne spună în ce stadiu se află procedura și ce propuneți, care propune să fie contribuția noastră la acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de concisă ca să putem să recuperăm timpul Campania electorală este foarte aproape, dar uh, m-a interesat foarte mult acest subiect și am lucrat uh, foarte mult pe acest uh, subiect. Știu că în Italia se lucrează la legislație pe această temă și eram foarte curioasă să văd cum va arăta aceasta. Se pare că legislația nu este uniformă în acest domeniu în Uniunea Europeană. Italia are legislație privind secretul comercial, dar uh, nu arată la fel uh, ca legislațiile din celelalte state membre. Aici vorbim despre drepturi de proprietate intelectuală care trebuie protejate și uh, încă legislația nu este în vigoare în Europa. Sigur că inovația este unul din stâlpii economiei europene și dacă vrem să rămânem consecutiv, eh, competitivi, astfel de mm, legislație este necesară, mm, care trebuie să conțină definiții foarte clare pentru a proteja companiile, de la microcompanii până la marile companii, IMM-uri, eh, toate acestea fiind eh, cruciale pentru succesul economic al continentului. Deci trebuie să știm ce se poate face în cazul în care o idee um, sau un concept uh, este folosit în mod abuziv, înșelând încrederea autorilor. autorilor. Trebuie să știm ce costuri sunt implicate și cred că trebuie să ne gândim și la legislația privind brevetele, încălcarea acestei legislații. S-ar putea să avem ocazia să creăm un instrument care să fie binevenit, însă nu ne dorim o abordare punitivă, ci una preventivă pentru a stabili mai multă încredere în piața internă. Eu aș recomanda câteva ajustări minore. De exemplu, ar trebui să urmărim un echilibru între persoana care deține secretul comercial și libertatea de expresie. Pentru că există obligații uh, contractuale, există chestiuni de natură lingvistică, există informații de natură sensibilă și toate aceste lucruri ar putea fi problematice. De asemenea, trebuie să vedem care sunt limitările acestei directive, ce putem obține până la urmă, pentru că, de fapt, nu avem foarte mult timp pentru implementare. Și e nevoie de timp suficient pentru ca companiile să aibă vreme să culeagă informațiile de care au nevoie am uh, observat câteva recomandări care acoperă unele puncte suplimentare din uh, text. Uh, m-aș referi aici la partea care se referă la protecția datelor personale. Există și recomandări care vizează protejarea companiilor care lucrează în domeniul inovație, cercetării. Cred că ar trebui ca această legislație trebuie să treacă rapid și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat și au lucrat împreună cu noi. În primul rând aș vrea să aud ce are de spus Comisia și apoi uh, sunt curioasă ce vor spune și colegii uh, mei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru introducere. Înainte de a începe discuția, aș putea să vă pun o întrebare. Suntem pe ultimele, la ultimele etape. Trebuie să introducem uh, într-un document scris vreun fel de rezoluție. Ar, ați trimis uh, anumite sugestii? Am vrea să știm acest lucru pentru că avem câțiva raportori din umbră. Aș vrea să știm exact ce propuneți dumneavoastră pentru contribuția noastră. Da, aș fi, aș fi sugerat Ceea ce trebuie să facem în termen de procedură, suntem la sfârșitul mandatului și probabil că ar trebui să trimitem o scrisoare și ar fi cea mai bună soluție. O scrisoare în care să includem sugestii pentru Comisia de Afaceri Juridice și va trebui să votăm pe 7 Altfel, uh, nu, cu această comisie nu va avea timp să analizeze propunerile noastre. În primul rând, aș vrea să aflu ce spun raportorii de, din umbră, dar noi oricum vom trimite o scrisoare cu sugestiile noastre clare Comisiei pentru Afaceri Juridice. Voiam să verific cine este prezent aici din partea diferitelor grupuri. Știu că este domnul Fox, domnul Armstrong, uh,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 Uh, from Mr. Fernandez from... Haideți să-l auzim pe domnul Fernandez de la DG Market, care ne va face o prezentare scurtă, dacă e posibil, deoarece oricum suntem puțin în întârziere. Am vrea să ne prezentați uh, această propunere și apoi poate vom reuși să avem și o rundă de discuții. Dragi colegi, dumneavoastră aveți copiile uh, acestor slide-uri. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu concis și să mă concentrez pe aspectele importante dintr-o perspectivă a pieței. Secretele comerciale sunt importante pentru companiile europene și sunt importante atât pentru inovație cât și pentru competitivitate. Am dorit să subliniem un aspect pe care l-a menționat deja doamna Comi, nevoia de cooperare între companii, nevoia ca uh, acestea să coopereze la nivelul pieței interne dar acestea sunt expuse riscului de achiziționare ilegală a a secretelor comerciale. Una din cinci companii se confruntă cu această problemă. Ce spune legislația statelor membre? Când analizăm acest, acest subiect, ne dăm seama că protecția juridică este insuficientă și este fragmentată la nivel național. Aveți aici uh, o imagine. Pătrățelele albe arată blocurile care ar putea, um, re, practic, blocurile care lipsesc din această protecție. Am făcut deci o evaluare a pieței pe bază comparativă. În primul rând, scade interesul pentru activități inovatoare transfrontaliere. E vorba de 40% dintre companii, conform anumitor um, studii, 40% dintre companii nu desfășoară astfel de activități și nu vor să divulge secretele comerciale, lucru care duce la mai puțină cooperare transfrontalieră în domeniul inovării sunt um, afectate numeroase companii, deoarece divulgarea secretelor comerciale ar duce la pierderea clienților și la pierderea profiturilor, ce încearcă Comisia prin această directivă. Obiectivul directivei este să îmbunătățească protecția juridică, care, sigur, va contribui la condiții mai bune pentru inovare și pentru protejarea competitivității companiilor. Care sunt măsurile pe care le propune Comisia? Nu propunem armonizarea dreptului penal. Ne ne concentrăm pe conștientizarea dreptului național, dar acest lucru nu este suficient, deci dorim armonizarea dreptului civil, luăm în calcul și dimensiunea pieței unice, iar temelul juridic este articolul 114 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Ce spune de fapt această directivă? În primul rând, se bazează pe acordul TRIPS, este în conformitate cu acesta și definește domeniul de aplicare al acestei protecții în trei pași. În primul rând, definirea secretului comercial, în al doilea, în al doilea rând, definirea comportamentelor ilegale, achiziționarea ilegală, divulgarea ilegală a secretelor comerciale și, în același timp, crearea unor, practic, unor garanții pentru exceptarea anumitor comportamente în conformitate cu libertatea de informare. Această directivă stabilește și câteva mm, căi de compensare, de exemplu, Există și câteva garanții procedurale care sunt importante în acest secret comercial, în special păstrarea confidențialității secretului comercial în timpul unui litigiu, lucru care este important și mai sunt și câteva garanții pentru asigurarea proporționalității întregului pachet. care sunt beneficiile, avantajele pe care dorim să le obținem. Directiva va duce la o protecție mai bună a secretelor comerciale și acest lucru are câteva avantaje. Aici avem părerea companiilor care sunt practic posesoarele acestui secret comercial și consideră că vor beneficia de un mediu de afaceri mai um, sigur, litigiile vor fi rezolvate mai repede și se va proteja avantajul competitiv la nivel transfrontalier, 63% din companii consideră că vor avea mai multe oportunități de cooperare în inovare și în activități conexe. Acest lucru ar trebui să ducă la o consolidare a competitivității și să crească interesul pentru activități inovatoare transfrontaliere. Oare toată lumea este convinsă de acest lucru? Trebuie să răspundem cu sinceritate. Nu, nu toată lumea este convinsă de acest lucru. Companiile care dețin un secret comercial, în general, sunt um, convinse de ceea ce v-am spus eu până acum și sprijină propunerea comisiei, dar când am organizat o consultare publică, cetățenii care au răspuns 100, aproximativ 150, nu au fost um, pe deplin convinși din vari motive. Am vrut să aducem la cunoștința dumneavoastră acest aspect. În ceea ce privește mediul de afaceri, clar aceștia ne susțin. Cam atât um, cu privire la această directivă. Desigur, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări. Okay, I think it was very clear. Mulțumesc, cred că a fost foarte clar și vă mulțumesc pentru că ați fost rapid și pentru slide-uri, pentru că avem toate informațiile aici. Cine dorește să intervină, să facă vreo remarcă cu privire la ce ați auzit? Domnul Engström, domnul, domnul Schwab, Fox, domnul Mendes, altcineva? După ce interveniți dumneavoastră, voi da cuvântul din nou domnului Fernandez. Domnule Ernstrom. Aș dori să spun câteva lucruri legate de conținut. După părerea mea, nu este o idee bună să introducem um, o nouă propunere. Deja avem um, copyright-ul foarte bine definit, dreptul de proprietate intelectuală. Cred că e un domeniu complex cu multe implicații pentru lucrătorii care doresc, de exemplu, să-și schimbe locul de muncă. Cred că este o, prum, o propunere importantă cu multe implicații și cred că vine destul de târziu în această legislatură și nu cred că în această comisie sau această legislatură ar trebui să ne exprimăm vreo părere cu privire la această propunere, deoarece orice părere am avea nu ne garantează nimeni că următorul Parlament se va ține de aceasta. Și cred că pur și simplu ne-am pierde vremea dacă ne-am um, exprimat vreo opinie cu privire la această propunere, așa că ar trebui să o lăsăm pentru următoarea legislatură, părerea mea. Da, mulțumesc. Eu consider că ceea ce a prezentat colega Comi este corect a adus numeroase clarificări și aș vrea să Evidențez următorul aspect. S-a cerut o uniformizare a dreptului care se aplică în acest domeniu. Există dispoziții la nivel național cu privire la secretul comercial în prezent. Dar propunerea comisiei ne permite să ajungem la un echilibru. Desigur, vor trebui făcute adaptări felicitări, uh, Doamna Comi va trimite scrisoarea în care mm, se va explica o mai bună definire a conceptelor decât o extindere, de fapt, a definiției. Va trebui însă să știm ce trebuie să facă și companiile din punct de vedere juridic. Ce măsuri trebuie să ia acestea, astfel încât să să aducă dovada că sunt expuse unui risc de furt a secretului comercial, tocmai ce a spus și colegul nostru. Lucrătorii din domeniul cercetării care doresc să schimbe compania, să treacă de la un angajator la altul, ar trebui, nu ar trebui să fie constrânși să semneze o declarație obligatorie. Întreprinderea trebuie să dovedească că i s-a furat secretul comercial. De fapt, sarcina probei îi revine angajatorului. Colegul meu a menționat această situație a lucrătorilor și a problemelor care ar putea apărea în acest caz. Dar mai este un punct care ar trebui supus atenției în ce măsură și în ce condiții putem considera că secretul comercial ar trebui să afecteze activitatea normală a întreprinderii noastre. Nu e, vo- e vorba de ceea ce numim old economy. De exemplu, eu știu cum se pune un, un șurub într-un aparat, da, și trebuie, e vorba de un know-how și trebuie să vă cer să nu folosiți uh, aceeași metodă de înșurubare în beneficiul, uh, adică să nu divulgați acest secret, în beneficiul companiei noastre. Însă, o altă companie ar putea să pună la punct aceeași tehnică, de exemplu, și nu ar trebui ca un lucrător să nu poată să preia un post într-o altă companie care utilizează aceeași tehnică. De exemplu, cazuri constatate în Bulgaria cu o firmă chineză, uh, de exemplu, o întreprindere um, de origine chineză furase documentele unei companii chine, uh, fran, franțuzești și construise o unitate de incinerare a deșeurilor. În cele din urmă s-au blocat subvențiile, însă Bulgaria nu a putut acționa și nu a putut uh, opri această activitate, care de fapt constituia un furt de secret comercial. Și acest lucru a avut efecte și asupra procedurii de cerere de ofertă. Riscul să existe un furt al secretului uh, comercial e prezent în mai multe țări. Cred că e nevoie, deci, de o, de o regulă care să se aplice peste tot și de o, o reformă. După ce l-am auzit pe colegul care a vorbit înaintea mea, cred că, în numele PP-ului, cred că trebuie totuși um, trimisă această scrisoare, dar nu trebuie să legăm viitorul Parlament uh, de o anumită poziție. viitorii membri ai Comisiei IMCO nu trebuie să fie în totalitate la asentimentul nostru, dar trebuie să fie informați despre ceea ce s-a întâmplat până acum și trebuie ca această scrisoare să fie trimisă și păstrată. Dar să reducem și birocrația, așa cum a spus domnul Stoiber. Vă rog, domnule Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu susține această propunere din partea Comisiei și susțin ceea ce a spus și domnul Schwab, ar trebui să trimitem o scrisoare prin care să ne manifestăm sprijinul. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu creăm un mediu supraîncărcat de litigii și că respectăm un standard minim în toate statele membre pentru asigurarea protecției secretelor comerciale. Documentul din partea Comisiei promite că va ajuta mediul de afaceri și creșterea economică. Trebuie să, să fim atenți la faptul că mulți membri au vorbit de secretele comerciale în aceeași propoziție cu drepturile de proprietate intelectuală, dar sunt două concepte diferite. Drepturile de proprietate intelectuală includ mărcile înregistrate sau brevetele. E vorba de elemente înregistrate public și apoi trebuie definit exact ceea ce se protejează. Dar secretul comercial este secret prin definiție. Nu se știe ce, despre ce e vorba. Poate fi ingredientul unui parfum, al unei ciocolate, de exemplu. Așa că e nevoie de o metodă diferită de protecție. Și vreau doar să vă atrag atenția cu privire la această diferență. Secretul comercial nu se tratează ca un drept de proprietate intelectuală, deoarece din punct de vedere juridic sunt două noțiuni diferite. Uh, Mrs. I think. Doamna Vaniu. Foarte pe scurt, uh, domnule președinte, propunerea mi se pare extrem de interesantă. Este adevărat că succintele dezbateri pe care le-am avut acum arată că rămân multe de precizat, uh, în special definițiile. Și sunt de acord cu domnul Enström. Nu putem Uh, să ne permitem uh, cu o lună înainte de finalul acestui mandat să începem acest dosar care presupune o analiză, evaluare, discuții și cred că trebuie să, lăs, uh, trebuie să lăsăm mâna liberă viitoarei comisii uh, IMCO pentru a se putea pronunța fără a se precipita pe un uh, subiect uh, foarte delicat. Sunt de acord cu părerea domnului Enstrom să nu ne grăbim și să lăsăm subiectul pentru a fi tratat de viitoarea comisie IMCO pentru a putea avea precizări și adevărată dezbatere. Domnul Manders. Uh, mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. rețeta Coca-Cola este un secret comercial. Dacă prea mulți o cunosc, însă nu mai este un secret. Ceea ce vreau să spun este că ne ocupăm de multă vreme de această problemă, este un subiect valoros, însă în momentul de față Eh, este foarte greu ca toată lumea să participe la ședințele comisiei, toată lumea este eh, implicată în campania electorală. Eh, putem să menținem lucrurile așa, sunt de acord cu asta, însă nu avem timp acum să venim cu un alt raport scrierea unei scrisori ar putea să fie interesantă această procedură, să vedem ce putem să facem pentru a menține dosarul în această comisie, pentru că nu este vorba de un drept de proprietate intelectuală, ci e vorba de un secret comercial care trebuie abordat în comisia IMCO. Însă, presiunea timpului este foarte mare, timpul este prea scurt ca să avem acum amendamente și discuții pe marginea raportului. Președintele, bun. Sunt de acord cu colegii care au spus că nu putem să analizăm lucrurile în profunzime. comisia uh, responsabilă pe fond, decizia în legătură cu această comisie nu ne este favorabilă, uh, rămâne să o ia uh, Parlamentul următor, în următorul mandat. Cred că nu are rost să scriem o scrisoare în mod unilateral acum. Dacă Comisia jurii uh, va veni cu ceva în mod clar. Și următoarea comisie va trebui să se ocupe de acest dosar, însă trebuie cât de cât să arătăm că am contribuit, că ne-am uh, uh implicat, iar uh, analiza aprofund, aprofundată o va face uh, următorul uh, parlament, parlamentul ales. Nu cred că este uh, Uh, corect să ne exprimăm uh, rezerve, însă, așa încât o rog pe doamna Cami să ne spună care este uh, intenția raportorului desemnat în comisia responsabilă uh, pe fond. Poate că puteți să faceți acest lucru și acest lucru ne-ar ajuta. Ne-ar ajuta și orice altă uh, idee. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor valoroase la munca mea nu are sens să avem o discuție prelungită, nu avem timp, nu avem timp nici de amendamente măcar. Sigur, Parlamentul va acționa până la 31 iunie și 30 iunie și ă, avem o responsabilitate în acest sens. Cred că piața internă este relevantă, este pertinentă aici. Sunt multe chestiuni care au rămas în suspensie, sunt o serie de lucruri pe care trebuie să le finalizăm, ceea ce au făcut Mario Monti și cu Michel Barnier. Din punct de vedere general, cred că ar fi util să facem această muncă așa cum putem acum și să lăsăm moștenire următorului Parlament. Desigur, democrația se bazează pe votul majoritar, așa încât voi uh, susține ceea ce hotărăște majoritatea. Mulțumesc! președintele. Cred că nu ați răspuns la punctul principal pe care l-am ridicat în discuție, dar secretariatul îmi spune comisia coordonatorului din Comisia Jurii vor discuta mâine acest lucru care va fi răspunsul lor. Și recomandarea mea ca președinte, dacă sunteți de acord, cred că trebuie să așteptăm decizia pe care o vor lua coordonatorii jurii. Dacă hotărăsc să elaboreze un document de lucru, indiferent de natura acestuia, toți membrii uh, comisiei au spus că acest lucru se va întâmpla uh, și trebuie să știm care este calendarul. Dacă vedem uh, documentul de lucru, poate adăugăm câte ceva uh, la el. Dacă nu vor veni cu un document de lucru, atunci sunt de acord cu ceea ce au spus uh, colegii. Nu cred că trebuie să ne folosim resursele pentru asta, pentru că nu avem timp. Asta mi se pare lucrul înțelept de făcut. Poate că și uh, coordonatorii vor dori să abordeze uh, în scurtă vreme această temă. Da, domnule președinte, sunt de acord. Nu știam că coordonatorii jurii se întâlnesc mâine. Așa încât calendarul este foarte strâns pentru a putea lua orice decizie. Sigur, de departe, sugestia dumneavoastră este cea mai potrivită. Președintele, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați expus acest lucru. Mai ales uh, și mulțumesc domnule Fernandez Sales și colegilor săi că au venit uh, să stea de vorbă cu noi. Aveți toată documentația și așteptăm hotărârea Comisiei Jurii de mâine. Am ajuns în felul acesta la finalul ședinței noastre de astăzi. Vom trece acum la ședința coordonatorilor. Cred că toți coordonatorii sunt aici. Următoarea și ultima întâlnire în acest mandat a Comisiei uh, va fi pe 7 aprilie, luni după amiaza. Uh, se va finaliza cu o recepție la sfârșit de mandat care va avea loc în afara sării unde se desfășoară uh, de obicei ședințele comisiei, trei comisari ni se vor alătura pentru a uh, se gândi, uh, pentru a se gândi împreună cu noi ceea ce am făcut domnul Barnier, domnul Șemeta și domnul Mimici. Domnul Mimici va vorbi și despre tabela de score a consumatorului care va fi lansată curând. Sper să fie suficienți participanți, coordonatorii să participe și poate că anunțul acestui cocktail va ajuta la participarea număr mai mare uh, la această uh, ultimă ședință pentru a vedea care au fost realizările noastre în ultimii cinci ani. Uh, sper că veți privi această ședință ca pe o ocazie care nu trebuie ratată. Vă mulțumesc tuturor! Am încheiat ședința și va începe imediat uh, ședința coordonatorilor.